First of all, a very warm welcome uh, to our budget meeting. Bună seara, bine ați venit la ședința Comisiei de Bugete. Președintele nostru, domnul Artui, nu a ajuns, din păcate, la timp și nici uh, vicepreședintele nostru, care ar trebui să prezideze, este prezent. În ceea ce privește adoptarea ordinii de zi, dacă nu sunt obiecții, considerăm că ordinea de zi este adoptată. În al doilea rând, anunțurile președintelui. În ceea ce privește Brexitul, votul a fost amânat până pe 1 sau 2 aprilie în așteptarea informațiilor de la Consiliu. Să vedem dacă se încadrează în termenul de 1 aprilie. Nimeni nu știe pentru că și la Westminster trebuie să voteze pentru prelungire. Să vedem ce vor face. Și ajungem acum la estimările veniturilor și cheltuielilor pentru exercițiul financiar 2020, secțiunea 1, Parlamentul European. Raportorul este domnul Manca. Vladimir, îți mulțumim foarte mult. Am avut o dezbatere foarte dură în birou și cred că, per total, putem să fim mulțumiți de cum au decurs negocierile și cum le-am finalizat. Începem de îndată cu votul, dacă sunteți de acord. Yes, so we should start with the test vote. Please give... Facem întâi un uh, test. Haideți să votăm uh, de test. Începem acum. Da, chiar acum. Yes, it works pretty well. Funcționează binișor. Thank you. Then we come... Mulțumesc să revenim acum la realitate și să votăm anexa 1. Poziția raportorului este plus. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele raportorului care integrează acordul cu biroul, vot unic. Anexa 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem acum la votul pe marginea amendamentelor depuse. With, uh, amendment. Amendamentul 7, alineatul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Alineatul 4, amendamentul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 16 pentru, potrivă, abțineri. Ar fi bine să verificăm. Să verificăm. Yes, we have to close the vote. Închidem votul. Aveți cartela de vot? S-a închis votul. Against, we vote. 14, 14, deci se respinge. Ajungem la amendamentul 38 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 55 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Haideți să verificăm. We close the vote. S-a închis votul. Se adoptă. Da, se adoptă. 16 la 12. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. It's, vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vote is open. S-a deschis votul. Yes, it's 34, 35 and 36. Only 34. Doar 34 și 35. S-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. Then we come to it, uh, it, then we come 36 falls. 36 devine caduc și ajungem la 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 40. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Vote is open. Vote is closed. S-a închis votul. It's, it's adopt. Se adoptă. 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 45 cu amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 48 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Vote is open. S-a deschis votul, s-a închis votul. It's adopted. Se adoptă. 49. Este retras. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Vot is open. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu un vot. Ba nu, că se respinge. Se respinge. 52. 53 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102. E vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificăm. Vote is open. okay. I got the message that it, it falls. Mi se spune că devine caduc pentru că 58 a fost adoptat. Ajungem la 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 60 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am aliniatul 23, amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 62. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Uh, the voting list is uh, closed. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 64. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 65 <clears throat> pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 66 e caduc. 67 pentru. Împotrivă. Se respinge. 68. Vreți să verificăm? Haideți să verificăm. S-a deschis votul la 67. S-a închis votul, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la 71 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, cu amendament oral, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85. Haideți să verificăm. We close. It's adopted. 87 in favor. 87 pentru. Este caduc, de fapt. 83. 83 pentru. Este un vot pe părți. 83 este un vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, Haideți să verificăm la 99. It's rejected, very clear. So we come to 89, who is in favor? 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 90 pentru împotrivă abțineri se respinge 91 pentru, cu amendament oral. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 e caduc. 97 pentru împotrivă abțineri se respinge. Vreți să verificăm? Bine. La 97 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 98 pentru. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 101 cu un amendament oral al raportorului, raportorilor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103 este un vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. Prima parte a amendamentului 103. S-a închis votul. Se adoptă. Da, punem și votul domnului Caras. Partea a doua. Cine pentru? A, nu, partea aceea e caducă. Bine. Trecem atunci la 104. Cine pentru? Împotrivă. Cred că ar fi bine să verificăm. La 104. S-a deschis votul. Acum a votat toată lumea, putem să închidem votul. Se respinge. 105. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum mergem la considerente. Numărul 1. Cine pentru? Da, haideți, putem să votăm și invers. Cine e pentru? Împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Două voturi lipsesc. S-a închis votul. Și se adoptă. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem deci la votul final. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Mai lipsește un vot. Acum a votat toată lumea, s-a închis votul. Felicitări, domnule Manca. Raportul este adoptat. So then we come to the point four. Council conclusion. Am ajuns la punctul 4, concluziile Consiliului privind uh, măsurile referitoare la execuția, execuția și finanțarea bugetului general în 2019 în contextul retragerii Regatului din Uniunea, este un punct amânat, să sperăm, pe data de 1 sau 2 aprilie. Bugetul pe 2019, secțiunea 3, raportul domnului Vioti. Raportorul nu este prezent, este raportorul general pentru buget și Eider. Vă mulțumesc, domnule președinte. Avem aici trei, uh, două transferuri 5 milioane de angajamente în uh, instrumentul de parteneriat și de dezvoltare și asistență pentru dezvoltare și al doilea transfer, unul pe care l-am discutat săptămâna trecută, ocazie cu care au fost adresate mai multe întrebări comisiei, 370.000 de credite de angajament pentru comisia pentru a finanța acțiuni de azil și migrație. Ne doream mai multe informații din partea Comisiei, adresasem uh, o întrebare la care am primit uh, răspunsuri în scris și propunerea acestor răspunsuri ne-au mulțumit și am propune să votăm pentru ambele transferuri. Deschidem votul. Cine stă pentru? Uh, avem un vot electronic pentru că este un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Still, two missing. Doi colegi mai trebuie să voteze. S-a închis votul. a adoptat. Ambele cereri de transfer sunt uh, adoptate. Felicitări domnului Vioti. Trecem la următorul punct, unde eu sunt uh, raportor. Avem aici transferul C1 convenit un conciliar cu ultimul birou și se regăsește în, uh, în uh, bugetul pe 2020, 51 de posturi și suma respectivă de, pentru finanțarea lor. Acesta este vorba de prima cerere care vizează Parlamentul European, European apoi urmează Curtea de Justiție 1632, relații sociale și activități uh, sociale, 30.000 de euro. Comisia mm, dorește edificarea unui foie pe anul 2019. A treia cerere de transfer, o modificare a posturilor la mediatoarea europeană, din AD7 în AST7, de la a este 6 în A, A de 7 și A de 6 într-un post de administrator nepermanent. Eu susțin toate cele trei uh, cereri de transfer. Deschidem votul pentru prima uh, cerere, este vot prin apel nominal. We close the vote. We have to wait, it's still six votes alți șase colegi mai trebuie să voteze. So it's done. Thank you so much. Se aprobă, vă mulțumesc. Trecem acum la cele două cereri privind Curtea de Justiție și, și mediatoarea europeană. Dacă nu sunt obiecții, acestea sunt aprobate. Doamna Holmeier nu este prezentă. Nu am primit nicio informație specială privind punctul dumnei. Tocmai a sosit doamna Holmeier. Bine ai venit, Monica. Ai sosit la Țanc. Următoarea reuniune va fi în data de 1, respectiv 2 aprilie. Vă mulțumesc pentru prezență, o seară plăcută!